Eh, eh, stimați colegi, n-ar trebui să ducem o discuție despre antisemitism, rasism și ură în Europa. Însă ea este importantă și, din păcate, necesară. Antisemitismul creștere în Europa, inclusiv în Suedia, țara mea de origine. Antisemitismul eh, ia amploare, mai ales în Suedia, evreii spun că nu mai au curaj să-și, să-și poarte echipa sau steaua lui David. Drepturile lor, practic, sunt restrânse. Munca împotriva antisemitismului trebuie să fie o prioritate foarte clară pentru comisie. De ce nu este nici măcar menționat acest lucru în programul de lucru al comisiei? Mi-aș fi dorit o explicație uh, pentru această lipsă. Aș mai avea trei uh, propuneri uh, concrete pentru, pentru comisie. În primul rând, să se îmbunătățească finanțarea pentru educație, uh, pentru a, a învăța pe tineri despre rasism, antisemitism și infracțiuni bazate pe ură. Apoi, trebuie să punem capăt finanțării din exterior a um, organizațiilor extremiste și de asemenea uh, celor care propovăduiesc ură trebuie să li se interzică uh, accesul în Europa. Rasismul, antisemitismul și ura nu și-au locul în Europa. Mulțumim foarte mult! Are cuvântul domnul Brando Benifei. Președinte, negli ultimi anni abbiamo... Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut o creștere tot mai mare a cazurilor de antisemitism în ultimii ani și în lume. Și în Italia, în țara mea, au apărut simboluri antisemiste pe uh, Uh, casele supraviețuitorilor Shoah sau ale activiștilor pentru drepturile omului. E un fenomen foarte grav, adesea folosit de partide care folosesc rasismul pentru consens. Liderii fac declarații antisemiste și neagă chiar holocaustul câteodată. Cu câteva săptămâni în urmă am primit aici în Parlament Lilia, pe Lilia Lasegre, o supraviețuitoare a Auschwitzului. Trebuie să continuăm acest lucru. Trebuie să avem o dezbatere alături de reprezentanții extremei drepte pentru a le arăta că doar antirasiștii uh, sunt cei care pot combate antisemitismul. Trebuie să fim în uh, primul rând în lupta împotriva acestei situații. Uh, avem un grup de lucru pe antisemitism și ăsta este un semnal important, dar e o direcție pe care trebuie să continuăm. Mulțumesc! Mulțumim, are cuvântul doamna cuvântul domnul Hakkarainen. Mulțumesc, domnule președinte, pentru a nu uita adevărul. Conform unui sondaj, evreii spun că violența și amenințarea cu, cu violența îndreptată împotriva lor este uh, efectuată în special de către musulmani de extrema dreapta și ex, extrema dreaptă și extrema stângă îi amenință și pe, și pe evrei. Trebuie să facem ceva în legătură cu antisemitismul, însă astăzi uh, oamenii sunt acuzați cu mare ușurință de a fi rasiști. Dacă ești naționalist, uh, deseori ești acuzat că ești rasist. O, dacă uităm faptele, întotdeauna putem uh, numi pe altcineva rasist unii chiar se mândresc că cu aceste etichete și este foarte ușor să-i atacăm pe naționaliști. Câteodată chiar și tribunalele intră în acest joc și ar trebui să și pedepsesc pe unii care sunt considerați rasiști, cu toate că aceștia sunt doar naționaliști. Doamna Ienbu, trebuie să ne asigurăm că trecutul nu se va repeta. Din păcate, crimele, discriminarea continuă în Europa, în uh, Balcani și să nu uităm copții, iazidiții, uigurii, indienii, musulmani, rohingya, palestinienii, romii. Uh, trebuie astăzi să regândim lupta împotriva acestor atacuri morale, fizice uh, și așa mai departe. discursurile mai degrabă divizează decât uh, unesc. Intersecționalitatea este, uh, este esențială pentru a face față acestor provocări uh, generale. Angajamentul împotriva discriminării trebuie să fie universal, dincolo de origine, gen, uh, orientare sexuală sau orice alt criteriu care îi poate separa pe opre, opresați de uh, uh opresori Uh, nu trebuie să fii um, evreu, creștin, musulman ca să-i aperi pe uh, creștini, uh, evrei, musulmani. Nu trebuie să fii homosexual ca să-i aperi pe homosexuali. Mulțumesc, domnul Vondra. pane předsedo já myslím že veškeré politické řeči blednou. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că toate discursurile politice Uh, nu spun nimic dacă e să te uiți la cifre concrete. Antisemitismul este în creștere în Europa și asta este o mare problemă. În 10 ani, 60.000 de evrei au părăsit Franța. Conform datelor Agenției Europene pentru Drepturile Omului, este clar că 38% dintre evrei se gândesc să părăsească Europa. Unele dintre aceste cifre te înspăimântă. În Germania, am avut o dublare la 44% în 5 ani a acestor cazuri. În Suedia avem 34% în 5 ani, deci s-au dublat. 44% în Franța, în Belgia. 42%. În Ungaria, și adesea este menționat aici, e singura țară în care numărul de evrei care vor să părăsească țara s-a redus, chiar cu 10%. Ce să facem în această situație? Trebuie să avem o definiție pentru antisemitism, trebuie să punem capăt politicii împotriva Israelului. Mulțumesc! Uh, Acceptați un cartonaș albastru, stimate coleg? Acceptați o întrebare, un cartonaș albastru? Do, you accept the blue card? Bun, acceptați. Domnul Polciac, vă rog. Tak já děkuji, že pan kolega přijal moji modrou kartu a že... Mulțumesc pentru că ați acceptat cartonașul albastru. Poate că putem învăța ceva în plus. Eu v-am ascultat intervenția, însă aș vrea să vă dau posibilitatea să răspundeți la următoarele. Rasismul nu este doar antisemitism. Dumneavoastră ați vorbit doar de rasism împotriva evreilor, deci antisemitism. Dar avem și alte forme de rasism și trebuie să luăm în considerare și alte forme, eh, pentru că sunt importante fără îndoială că iau uh, în considerare ca fiind importante și alte forme de răspuns, vine răspunsul. Dar având în vedere ce s-a întâmplat în secolul 20, antisemitismul este considerat ca o problemă enormă și dacă ne uităm la aceste cifre, vedem că vorbim concret despre o mare problemă și că depinde de politicile în ceea ce privește migrația. Nu trebuie, prin urmare, să continuăm cu aceste discursuri politice, care n-au niciun sens în fața acestor cifre. Vorbim despre un sondaj făcut de o agenție europeană și care a intervievat 60.000 de evrei, deci nu este un grupuleț de 50 de persoane. Asimacopoulou. Mulțumesc, Ana Michel Asimacopoulou. President Domnule președinte, în ultimul deceniu antisemitismul și-a ridicat din nou uh, fața urâtă în Europa. Acest lucru se susține și prin date. În uh, Eurobarometrul 2019 există o discrepanță în percepția antisemitismului. Aproape 90% din uh, evrei consideră că antisemitismul este în creștere, dar doar 36% din europeni sunt de acord. Europa nu poate să permită o trăvie antisemitismului să se răspândească. Are datoria să-i protejeze pe evrei și să combată pe cei care comit crime antisemite. Și uh, Hezbollahul, uh, forța intermediară a Iranului, uh, pune o, prezintă o amenințare majoră pentru evrei din Europa și din afara ei. Însă Uniunea Europeană refuză să calce pe urmele unor aliați eh, ca Statele Unite, Regatul Unit sau Canada și să eh, pună capăt acestei false distinții între aripa politică și aripa militară a Hezbollahului această ipocrizie trebuie să înceteze chiar acum. Uniunea Europeană trebuie să pună Hezbollahul în, întregi, în, în întregime pe lista ter- organizațiilor teroriste dacă vrea într-adevăr să combată antisemitismul în Uniunea Europeană, după cum spune că își dorește. Vă mulțumesc. Urmează doamna Silvia Spurek. Un minut. Thank you, Chair. Uh, domnule președinte. După cum am auzit, uh, Eurobarometrul și cercetări ale Agenției pentru Drepturile Omului arată că antisemitismul și rasismul cred în Europa. Uh, oamenii nu pot să trăiască fără să se îngrijoreze Uh, pentru securitatea lor și a familiei lor. Însă rasismul și antisemitismul sunt în continuare negate de politicieni, mass media și oameni de știință din întreaga Europa. Când am fost vicecomisar pentru drepturile omului, am auzit de multe ori că nu există antisemitism în Polonia. Asta în timp ce uh, ne confruntam cu astfel de probleme. Este secolul 21 și din ce în ce mai mulți oameni în Uniunea Europeană uh, simt că pot să trateze pe cineva în mod diferit sau să urească pe cineva din cauza religiei, originii etnice sau culorii pielii. Este inacceptabil. Uniunea Europeană are nevoie în mod urgent de o strategie de a combate antisemitismul, rasismul, uh, xenofobia, uh, dar și pentru a proteja drepturile omului. Next... Mulțumesc. Madame, do you accept the blue card? Acceptați un cartonaș albastru? Vă rog. Mam pytanie do mojej przedmówczyni. Czy w czasach, kiedy pełniła pani... Aș dori să mă adresez colegei mele. Când ați lucrat pentru ombudsman, vă amintiți cum a reacționat poliția la incidente antisemite? Eu eram ministru de interne în guvernul uh, uh, lege și justiție. Și orice fel de atac antisemit, antisemit a fost uh, combătut de poliție. Nu a fost niciodată, nu exista niciodată o toleranță pentru antisemitism. Vă rog, nu induceți în eroare acest for. Președintele, ați făcut două greșeli. Întâi, Uh, urmat ca vorbitor, deci nu mai aveați uh, dreptul la cartonaș albastru uh, și în al doilea rând ați făcut o constatare, nu ați adresat o întrebare, însă am să-i dau cuvântul doamnei Spurec să reacționeze la intervenția dumneavoastră. Doamna Spurec, da, aș dori să răspund la această non-întrebare. Nu este suficient ca poliția să reacționeze, nu este suficient ca procurorii să înceapă urmărirea penală și ca judecătorii să judece. Nu am văzut nivelul de hotărâre pe care mi-aș fi dorit să-l văd când eram vice-ombudsman în Polonia. Aveam nevoie atunci de condamn o condamnare a acestor acte din partea unui înalt reprezentant al guvernului. Mulțumesc, spune președintele, are cuvântul domnul Garo. Subiectul abordat aici este o idee foarte bună, dar este abordată în mod incomplet, partizan și în sens unic. Incomplet căci nimeni de aici din majoritate nu va aborda în această dezbatere un subiect al actelor anticreștine în lume care vizează persoane, bunuri, biserici vandalizate, cimitiruri profanate. Eh, partizan și în sens unic, pentru că majoritatea deputaților europeni nu vor să pună adevărata întrebare care deranjează, care este principala cauză a acestor acte anticreștine și antisemite. Știți prea bine care este răspunsul. Este creșterea islamismului, acest nou totalitarism pe care refuzați să-l vedeți și nu vreți să-l criticați, în timp ce popoarele noastre suferă de pe urma sa. În ceea ce privește ura numită aici, ați greșit ținta. Uh, vă erijați ca niște populiști. Nu trebuie să-i atacați pe toți cei care detestă uh, toate aceste lucruri. Trebuie să-i combateți pe cei care vor să ne impună o societate barbară, care nu este a noastră. Asta trebuie să fie lupta noastră comună, să combatem cu toate forțele islamismul, radicalismul, terorismul, care este cea mai mare amenințare cu care se confruntă democrațiile în secolul 21. Are cuvântul acum domnul Goiking. Da, schönen guten Tag. Äh, Bună ziua! Mă cam minunează tot ce am auzit astăzi. Antisemitismul a justificat uh, cea mai mare ucidere în masă din istoria umanității. A scos din oameni ce era mai rău Chiar dacă Europa după 1945 s-a construit pe noi baze, antisemitismul nu a dispărut, s-a modificat și s-a înrădăcinat în societatea noastră și dezbaterea de astăzi arată asta. Populiștii de dreapta din Europa se folosesc de antisemitism, uneori în mod deschis, incită la ură și bagă în capetele oamenilor uh, antisemitismul uh, și este obligația noastră a fiecăruia să combatem acest cinism în societățile noastre, în peisajul nostru politic. Este obligația noastră a tuturor să scoatem antisemitismul din capetele oamenilor. Pentru asta avem nevoie de cetățeni care resping aceste argumente și care își ridică glasul împotriva oricărei forme de antisemitism doamnelor, ă, a, a, astfel cei care o fac vor deveni uh, eroi, ă, chiar dacă necunoscuți în, în statele lor. Mulțumesc, domnul Melo. Această dezbatere în legătură cu antisemitismul îmi aduce aminte de ce s-a întâmplat uh, în Burdeos, unde un portughez a salvat 30.000 de evrei care fugeau de atro- atrocitățile nazismului. Tată a 14 uh, copii a uh, ignorat instrucțiunile guvernului și a distribuit vize acestor evrei. Cu acest uh, act a plătit prețul suprem uh, uh, fost demis și s-a interzis să mai exerseze meseria de avocat. A protejat uh, mii de oameni, s a murit în sărăcie completă și uh, cu haine uh, de pomană. Trebuie să ne amintim de acești oameni și să ne amintim de colaborarea între națiuni în Portugalia a fost distins recent și este o persoană care merită o recunoaștere la nivel mondial. De altfel, uh, putem să spunem că a fost un om adevărat uh, care și-a iubit uh, pe a iubit oamenii și asta doresc să fac în Parlamentul European aici. Vă mulțumesc. Are domn, cuvântul domnul Cohut. Mulțumesc, domnule președinte. La 75 de ani după Holocaust, antisemitismul, ură, discriminare și xenofobia sunt în creștere în Europa. În Polonia, țara mea, avem probleme cu com- pro- împotriva comunităților LGBTI. Nu sunt nici la acestei comunități, nici evreu, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămân deoparte. Ura și discriminarea sunt un rău care uh, afectează oamenii, care distrug uh, democrația, libertatea și solidaritatea. Cred, mă gândesc, dar dacă uh, existau zone unde mi se interzicea mie să intru, de exemplu, ce aș face? Uh, Uh, un supraviețuitor al Holocaustului a spus că uh, Shoah nu a căzut din senin, ci a fost o evoluție, pas cu pas, cu acte mici de discriminare, apoi mai mare, apoi la uh, lagăre de discriminare. Trebuie să Cunoaștem istoria și să nu mai lăsăm să se repete. Parlamentul European trebuie să combată orice formă de ură și discriminare. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim! Domnul Fest, acum un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Problema este că, uh, iată, doamna Ris vorbește despre un evreu uh, ucis și torturat în Franța, nu îi spune numele, Ilan Halimi, și uită să spună uh, că cel care l-a torturat uh, era musulman. De asemenea, nu se, menționă, nu se menționează organizații precum Hezbollah. În același timp, Parlamentul European vrea deschiderea frontierelor, programe de resettlement și un pact european pentru migrație, ca din ce în ce mai mulți musulmani să vină în Europa. Um, evreii din Berlin ne spun că trei sferturi dintre atacuri sunt din partea uh, musulmanilor și probabil celelalte vin din partea antisioniștilor. Și, de asemenea, finanțăm uh, antisemi antisemitismul în Palestina, Al-Fatah și alte organizații, uh, dacă vreți să puneți capăt antisemitismului, opriți întâi aceste finanțări. Colegă, das wort verlogenheit nicht in diesem rahmen zu verwenden. Am să vă rog să nu folosiți cuvântul Verlogenheit, uh, răspândirea de minciuni uh, în uh, legătură cu colegii dumneavoastră. Are cuvântul acum doamna Dupont. Domnule președinte, dragi colegi, prima dezbatere cu privire la antisemitism în acest mandat, în acest for. Uh, am avut-o în urma atacului de la Hale. Astăzi dezbatem în urma comemorării uh, holoca- um, eliberării uh, Auschwitz-ului și combaterea antisemitismului este astăzi mai importantă ca niciodată. Antisemitismul, rasismul, ura cresc și nu putem să ne uh, uh, Uh, scădem atenția față de acest fenomen. Însă, cele mai importante sunt act, actele, acțiunile pe care le uh, luăm împotriva acestui tip de criminalitate. Uh, de multe ori, atacurile bazate uh, pe uh, rasism și pe ură nu uh, sunt uh, raportate ca fiind ca atare. Uh, trebuie să luăm în serios situația victimelor, trebuie să uh, luăm în serios antisemitismul online și offline și să avem o abordare mai ambițioasă, pentru că numai împotrivă putem combate acest fenomen. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Iucnevicene. Antisemitismul este diagnosticul unei boli grave a societății. Cu toate acestea, tratamentul necesită cunoașterea cauzelor. Acestea pot să fie interne și externe. Cele interne sunt clare. Sunt ca și un virus care este în mutație, uh, activ în uh, mediul, mediurile uh, naționaliștilor furioși. Sunt și cauze externe care vin din poliția, poziția fățanică a Kremlinului. Unele state spun că sunt antisemite, uh, uh, spun că luptă împotriva nazismului, însă finanțează uh, partidele naziste din Uniunea Europeană. Se discută despre amenințările antisemite la ONU, la inițiativa Rusiei, însă chiar Rusia duce politici bazate pe ură. Toate acestea trebuie să fie văzute în condiția în, în con, con, în contextul luptei împotriva reabilitării tuturor regimelor umanitare, totalitare. Doamna Șoidrova. Vidíme nárůst antisemitismu, rasismu. Mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit aici despre discursul urii, despre ură, despre antisemitism. Nu vrem ca acestea să escaladeze. Știm pentru că ar putea să ducă la o exploatare de către politicieni, cum s-a întâmplat cu dictatorii în trecut. Populația ebraică din Europa prezintă preocupări cu privire la antisemitism. Și asta vizează parți, inclusiv Europa Centrală și de Est, unde populația musulmană este foarte scăzută. În Polonia, percepția antisemitismului este declarată de 48% dintre cetățeni, 42% în Ungaria. Cum să combați această incitare la ură, discurs rasial, antisemit? sau ura față de persoane normale, împotriva demnității umane. Este nevoie să cunoaștem istoria, este important să formăm, să educăm persoanele, este nevoie de o educație etică Aceste discursuri nu trebuie să fie tolerate, spunea vicepreședintele Comisiei. Am un exemplu concret pe care l-aș putea prezenta. Exemplu care vizează un discurs împotriva urii, ar uh, cardinalului nostru, Duca, care s-a pronunțat împotriva unei inscripții uh, care incita la ură într-o moschee în Republica Cehă. Domnul Adamovic are acum cuvântul dziś już kilka razy wspominano poruszającą mowę mariana turskiego byłego więźnia obozu. trebuie să ne amintim ceea ce a spus marian turski supraviețuitorul din Auschwitz. El a spus că Auschwitz nu a căzut din cer, ci a venit în mod progresiv. A... Fenomenul a început cu elemente inofensive, care apoi au escaladat uh, ducând până la exterminare. Și subiectul, din păcate, este cât se poate de actual. <clears throat> Tăcerea în fața unor astfel de fenomene întotdeauna duce la tragedii. Tocmai de aceea nu putem să rămânem tăcuți în fața celor care incită la ură. Nu putem să fim pasivi. Uh, trebuie să acționăm în mod hotărât. Dacă rămânem tăcuți, Uh, ne exprimăm acordul și mai târziu va fi prea târziu. Turski a făcut un apel către toată lumea, către toți, indiferent de uh, uh, origine, religie și așa mai departe. A spus că există o 11-a poruncă, să nu fii indiferent. Trebuie să ne închipuim cum ar fi o lume fără ură. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Van Dalen, pe care îl felicit astăzi pentru inițiativa sa de crearea unui nou site împotriva antisemitismului. Mulțumesc, domnule președinte. Cu 75 de ani după eliberarea Auschwitzului, încă mai persistă ura împotriva evreilor din Europa din 1984, am aflat de o serie de incidente și atacuri împotriva comunității evreiești. În 2019 au fost sute de uh, uh, incidente antisemite în Anglia. Și din păcate, domnule președinte, sunt o serie de puncte la care putem face trimitere Trebuie să ne gândim și la atacul împotriva sinagogii din Hale. Șapte membri ai Partidului Laburist care au uh, demisionat datorită poziției uh, liderului Jeremy Corbyn uh, sau doamna Mirei Knoll, care a fost ucit să, în apartamentul ei din Paris sau în uh, țara mea, cimitirele care au fost profanate la Dordrecht. Trebuie să eliminăm antisemitismul. Semnați petiția noastră să stopantisemitism.eu este site-ul nostru. Hitvegi. domnul Hitvegi. Domnul Hitvegi are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spunem foarte clar că odată ce s-a încheiat al doilea război mondial, singura abordare posibilă este toleranța zero față de antisemitism. În Ungaria există un acord în societate și în politică pe acest lucru. Comunitatea ebraică se simte în securitate, își poate practica propria credință, identitate în Ungaria și această certitudine este un angajament constituțional și o obligație morală pe care o avem. Suntem mândri de faptul că în Ungaria există o renaștere a culturii evreiești, că familiile se simt în siguranță. În Europa de vest, însă, atacurile împotriva comunității evreiești sunt în creștere. Orice atac trebuie respins cu hotărâre. Dar trebuie să spunem că și musulmanii radicali contribuie la creșterea acestei noi, acestui nou val de antisemitism în Europa și este un motiv în plus să trecem la acțiuni hotărâte împotriva migrației ilegale. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Cocalari. Mulțumesc! Trebuie să combatem uh, ura, discriminarea, rasismul, antisemitismul în Europa. Evrei din Suedia sunt uh, în mod special vulnerabili, sunt atacați de mai, din mai multe părți. Extremiștii de stânga, uh, noi naziști și, și cei care urăsc pur și simplu Israelul. Și cine își ridică vocea când uh, tinerii evrei nu mai vor să-și uh, arate uh, religia pentru că se tem uh, de discriminare. Cine acționează când sinagogile din Malmo și Göteborg sunt supuse atacurilor? Ei bine, nu guvernul suedez. Solicit ca Uniunea Europeană să intervină și să-i protejeze pe evrei din Europa. Tinerii din școli trebuie să primească educație mai bună și trebuie să avem reglementări uh, mai stricte, astfel încât uh, finanțarea organizațiilor uh, care propovăduiesc principii non-democratice să fie oprită. Mulțumesc. Înainte să trecem la Catch DI, îi dau cuvântul domnului Ademov. Stimați colegi, astăzi denunțăm acte de antisemitism și rasism bazate pe naționalitate, etnie și ură religioasă. Acest lucru, bineînțeles, este de înțeles pentru că asemenea acțiuni nu își găsesc locul aici. Însă, trebuie să ne întrebăm dacă putem să cerem alegătorilor noștri să fie civilizați suntem noi un exemplu demn de urmat. La ultima mini-sesiune din Bruxelles, un uh, coleg uh, din, Gre- din Grecia a rupt uh, steagul Turciei în hemiciclu. Asta uh, mă întreb dacă este un, nu cumva un act de, de ură. Dacă eurodeputații au uh, dreptul să trateze în acest fel simbolurile naționale, nu doar ale Turciei, dar ale oricărui, oricărui stat, cum le putem cere alegătorilor noștri să uh, uh, nu uh, să se abțină de la uh, acte de ură? Trebuie să stabilim și noi un exemplu de comportament. Vă mulțumesc pentru intervenții. Trecem la intervențiile spontane. Începem cu domnul Hetman. mulțumesc domnule președinte doamnelor și domnilor în urmă cu nu mult timp am celebrat uh, aniversarea eliberării lagărului am comemorat aniversarea uh, am comemorat uh, eliberarea lagărului de la Auschwitz însă din păcate nu putem spune că acum, la început de 2020, continentul nostru este vindecat de boala antisemitismului, rasismului, xenofobiei, um, care au dus la acest um, la această tragedie în urmă cu un secol. Să nu uităm că Uniunea Europeană s-a născut din nevoia de a menține pacea și a preveni uh, conflictele. Tocmai de aceea drepturile fundamentale, inclusiv o societate justă, pașnică și tolerantă, este obligația, este obligația noastră. Guvernele statelor membre trebuie să uh, facă eforturi pentru a elimina rasismul și xenofobia din societățile noastre. Mulțumesc! Domnul Bârcleț. Mulțumesc, domnule președinte. Toate aceste lucruri decurg din evenimente tragice ale istoriei europene și globale, dar nu e suficient să descriem istoria, dar să recunoaștem și să refuzăm formele contemporane de ură. În prezent, credem că Asta depinde doar de liderii autoritari care vor să manipuleze mulțimile. Dar, de fapt, stereotipiile și prejudecățile pot fi uh, deveni incendiare și la datorită naționalismului avem comunitatea etnică slovenă cu inscripții neofasciste care au apărut în această comunitate și sper că autoritățile vor condamna acest lucru și că această intoleranță către dreapta radicală va fi denunțată. Politica europeană are o mare răspundere eh, de a combate orice formă de rasism și xenofobie. Cuciuc. Domnul Cuciuc. Doamnelor și domnilor, intervin pentru că orice manifestare de antisemitism, rasism sau ură nu sunt exercitate doar de o minoritate, reprezintă o problemă europeană comună. Cum să rezolvăm aceste probleme? Vă dau extrem, exemplul țării mele, Bulgaria. Un naționalist uh, extrem, Simionov, a, fas, a fost ales președinte al Parlamentului cu susținerea uh, Partidului Socialist Bulgar. Este o persoană care a încercat să îi uh, respingă pe cei de la mm, granița cu Turcia care veneau să voteze sau să-și viziteze rudele. Nu trebuie să păstrăm tăcerea pentru că uh, răul poate să ne ajungă într-o zi. Să ne păstrăm demnitatea și să apărăm libertățile tuturor cetățenilor. Frau Kollegin Herzberger. Doamna Herzberger. Micro, please. Rassismus, Antisemitismus und Gewalt machen sich immer breiter in Europa. Antisemitismul, rasismul și violența sunt din ce în ce mai prezente în Europa. Dezbaterile sunt din ce în ce mai dure, agresive și despre, disprețuitoare. Uh, insultele sunt acceptate și, din păcate, acceptate uh, și la, la nivel juridic libertatea rasiștilor devine uh, teren fertil pentru acțiuni violente. Evrei, uh, persoane de culoare, sinti, romi uh, devin ținta violenței rasiste. După atacul din Hale de anul trecut, în același oraș, a avut loc un al doilea atac împotriva unui deputat uh, de origine africană. Săptămâna trecută, la alegerile din Turingia, uh, s-a încălcat un uh, tabu. Un partid de centru s-a lăsat sprijinit pentru a ajunge la putere de un partid populist de dreapta. Din păcate, eu și alte persoane de origine africană a trebuit să vedem Uh, și să suportăm o piesă de teatru uh, cu uh, declarații rasiste. ONU în a declarat că 2014-2024 este deceniul persoanelor um, de culoare, pentru că suntem victima rasismului și violenței. Domnul președinte intervine. O întrerupe. Doamna Herzberger, fiecare dintre noi trebuie să lupte pentru solidaritate și să se poziționeze în mod clar împotriva rasismului. Demnitatea umană este valabilă pentru toată lumea. Domnul Le Breton. Merci, Mulțumesc, domnule președinte Antisemitismul este în creștere în Europa. În Franța, raportul din 2019 al Ministerului de Interne ne vorbește de o creștere a 74% actelor antisemiste într-un an și 34% uh, din evrei din Franța se simt amenințați conform unui sondaj de anul acesta. E un fenomen îngrijorător ce trebuie combătut. Pentru asta trebuie să înțelegem că antisemitismul are trei surse. Extrema dreaptă, care este cea mai veche sursă și care continuă să existe, apoi antisemitismul de extremă stângă, care este o derivă plină de ură a ideologiei antisioniste și ideologia islamism, anti care s-a născut ca urmare a migrației necontrolate. Asta mi se pare cel mai periculos din cele trei. Am lăsat prea mult timp lucrurile să evolueze fără să reacționăm și trebuie să punem capăt acestei toleranțe rușinoase sau o combatem fără slăbiciune în prezent. Mulțumesc, doamna Tomasici domnule președinte creșterea antisemitismului și sentimentului de nesiguranță a evreilor este o mare învingere a Europei moderne. Majoritatea comunității evreiești se gândește la emigrație, este un exemplu adevărat de ipocrizie europeană și, din păcate, nu este singurul. Unele grupuri din societatea noastră au devenit mai egale decât altele și uh, atâta timp cât ne plângem de destinul celor care depind de ajutorul statului, uh, unele comunități, cum ar fi uh, evreii, sunt neglijate această politică de migrație nestăvilită a permis extremismului să înflorească uh, pe teritoriul european. Doamna Pereira, trebuie să luptăm împotriva rasismului. Trebuie să menținem memoria istorică combaterea antisemitismului nu trebuie să fie folosită pentru a-i critica pe cei care critică acțiunile ilegale ale guvernului israelian. Nu trebuie numit asta antisemitism, nu trebuie numit antisemitism a critica politicile statului Israel. Trebuie să menținem libertatea și justiția și în uh, relațiile cu Israelul

Domnule președinte, stimați deputați, sunt recunoscătoare pentru dedicația dovedită de Parlamentul European în ceea ce privește acest subiect. Aș dori să reacționez la câteva comentarii. Într-adevăr, Uh, ați vorbit despre uh, studiul uh, Agenției pentru Drepturile Fundamentale, despre Eurobarometru, care uh, arată cifre alarmante, șocante. Când îi, îi întreb pe cetățenii evreiești din Uniunea Europeană care este îngrijorarea lor principală, răspunsul lor va fi securitatea. Când îi întrebi pe cetățenii non-evrei din Uniunea Europeană, ei vor spune că se îngrijorează de sănătate, de locuri de muncă, de familie. Este alarmant că uh, cei din comunitatea evreiască au această teamă atât de uh, profundă și că planifică să uh, plănuiesc să părăsească Europa. Nu este aceasta Europa pe care ne-o dorim. Cred că doamna Ris, care a plecat deja, a fost cea care a întrebat dacă facem suficient. Cu regret vă spun că nu, încă nu facem suficient. Și noi toți avem obligația de a face mult mai mult. Comisia a făcut mari eforturi pentru a obține rezultate tangibile în lupta împotriva antisemitismului am decis să promovăm uh, și să adoptăm uh, definiția uh, antisemitismului folosită acum și de toate statele membre. Uh, încercăm să contracarăm sursele antisemitismului. Extrema dreaptă, extrema stângă, radicalismul uh, islamic, dar și uh, vechile teorii ale conspirației. Tocmai de aceea facem apel la statele membre, la ministrii de interne, să adopte o decizie pentru a adopta strategii la nivel european, strategiile de, de luptă împotriva antisemitismului, care vor veni cu planuri concrete, mai ales în două domenii, securitate și educație. Strategiile sunt acum pe cale de a fi create și sub președinția germană le vom analiza și vom decide cum vom putea continua. Ne dorim măsuri concrete acompaniate de fonduri. În ceea ce privește securitatea, mi se pare intolerabil ca um, comunitățile evreiești să trebuiască să-și financeze propria securitate și protecția școlilor și sinagogilor. Trebuie să facem mai mult și în ceea ce privește educația și acest lucru trebuie să reiasă din strategiile naționale și, din nou, uh, trebuie să fie alocate fondurile necesare. Și aici intervin uh, și fondurile europene, pentru că avem uh, programe dedicate pentru educația în acest domeniu. De asemenea, și eu am fost la Auschwitz acum două săptămâni, comemorând 75 de ani de la eliberarea lagărului și am ascultat mărturiile supraviețuitorilor. Nu vom mai putea să ascultăm mărturii din partea unor supraviețuitori în curând și va trebui să găsim o cale cum să explicăm uh, viitoarelor generații ce a fost Holocaustul și să schimbăm uh, discursul, să zic. Tot vorbim despre rezultatele Holocaustului, despre cifre, statistici, dar trebuie să începem să vorbim în mod serios despre sursele Holocaustului, despre cum a început el, pentru că despre asta tocmai vorbea Marian Turski la a, a, evenimentul de comemorare al Auschwitz-Birkenau. El nu a vorbit despre trecut, a vorbit despre prezent, despre cum lucrurile se pot repeta, că lucrurile încep într-un mod inofensiv, uh, și apoi uh, sunt încurajate de indiferența și pasivitatea noastră. A avut un avertism, ne-a avertizat uh, um, uh, cu forță că nu trebuie să fim indiferenți. Apoi contribuțiile dumneavoastră în ceea ce privește uh, incitarea la ură online. Avem un acord cu mari actori din industria uh, tech pentru a elimina discursul bazat pe ură, dar nu, trebuie să fi, nu este suficient. Trebuie să existe și sancțiuni uh, și online. Tocmai de aceea fac apel uh, și am făcut apel la autoritățile de aplicare a legii în statele membre să acționeze și să arate că nu putem să permitem această impresie că online totul este permis. Uh, autoritățile de aplicare a legii trebuie să înceapă, să, au început să fie mai active, însă îmi spun că în Europa, în secolul 21, infracțiunile nu au frontiere, domeniul digital nu are frontiere, însă autoritățile de aplicare a legii se opresc la frontieră. Uh, de multe ori nu pot uh, obține probele infracțiunilor din alte state membre. Tocmai de aceea Uh, fac apel uh, uh, să sprijiniți regulamentul cu privire la probele electronice, pentru că dacă el este adoptat, ne va ajuta foarte mult să putem urmări infracțiunile oriunde au loc în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă vicepreședinte. Acum, în numele președinției, are cuvântul doamna Brinjac. Mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului. Vă garantez că Parlamentul și Consiliul resping orice formă de antisemitism, rasism și ură. Avem un cadru juridic care trebuie să fie implementat și în practică. Trebuie însă să avem și măsuri țintite care să revină intoleranța și aici mă refer la educație, discuții publice și parteneriate. Consiliul va continua să urmărească lucrurile îndeaproape și vă garantez că acordăm atenție perspectivelor pe care le-ați exprimat astăzi aici. Mulțumesc! Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru modul în care a fost dusă această dezbatere. Și mulțumesc uh, tuturor pentru intervenții. Dezbaterea pe acest subiect se încheie aici trec la o comunicare. Grupul PPE a făcut unele modificări în ceea ce privește uh, numirile în comisii. Aceste decizii au vor fi publicate în procesul verbal al reuniunii de astăzi și vor intra în vigoare odată cu această um, comunicare. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, declarația Consiliului și Comisiei cu privire la actuala amenințare la adresa statului de drept în Polonia. Cartonașele albastre, precum și solicitările pentru Catch the Eye, le cunoașteți deja, nu mai trebuie să vi le uh, repet. Vom începe din nou cu doamna reprezentantă a Consiliului, are cuvântul doamna Brniac. Domnule președinte, stimați eurodeputați, subliniez încă o dată că statul de drept joacă un rol crucial în toate democrațiile noastre. Așa cum ne spune și strate agenda strategică, statul de drept uh, este o valoare fundamentală care trebuie respectată. Democrația, statul de drept, drepturile fundamentale nu pot fi privite ca fiind subiecte izolate unul de celălalt. Mhm. Sunt elemente interconectate, interdependente, care se consolidează reciproc. Un element nu poate exista fără celălalt. Este deci răspunderea comună a instituțiilor europene și a statelor membre să se asigure că respectul pentru statul de drept este menținut și că statul de drept rămâne piatra de hotar a proiectului nostru comun. Independența sistemului judiciar este crucială pentru statul de drept. De asemenea, este esențial să ne asigurăm că se aplică legislația europeană și că funcționează sănătos uh, sistemul judiciar. În ceea ce privește procedura cu articolul 7 legată de Polonia, lansată pe 27 februarie 2018, am avut oportunitatea să vorbesc despre asta când s-a discutat la sesiunea din ianuarie. Au avut loc trei audieri în iunie, septembrie și decembrie 2018 la Consiliul JAI. Și după aceea Consiliul a fost ținut informat în legătură cu evoluțiile din teritoriu, din Polonia. S-au făcut actualizări cu privire la starea lucrurilor la Consiliul JAI. Și asta în repetate rânduri pe parcursul lui 2019, februarie, aprilie, iulie, septembrie și decembrie. Iar Consiliul rămâne uh, la curent și urmărim ceea ce se întâmplă în cadrul Consiliului JAI. Totodată sperăm ca dialogul să continue la nivel politic între Comisie și Polonia pentru rezultate concrete. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Doamna vicepreședinte Iurova are cuvântul acum. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, vă aduceți aminte că pe 15 ianuarie domnul comisar Reinders și eu v-am pus la curent cu situația statului de drept în Polonia. De atunci, comisia a fost în contact cu autoritățile poloneze. Domnul comisar Reinders s-a întâlnit cu, s-a întâlnit cu reprezentantul Ministerului Justiției pe 24 ianuarie și eu am fost în acolo pe 28 ianuarie. Cu ocazia respectivă m-am întâlnit cu președintele Seimului și Senatului, cu Ministerul Justiției, cu președintele Tribunalului Constituțional și cu ombudsmanul, ca și cu președintele Curții Supreme. Am uh, ascultat cu atenție argumentele guvernului polonez și le-am explicat care este poziția Comisiei. Comisia este angajată pentru un dialog deschis uh, ca să rezolvăm problemele în același timp. Comisia întotdeauna își va îndeplini responsabilitatea de gardian al tratatelor, astfel încât va utiliza procedura de încălcare a legislației europene atunci când apar probleme de compatibilitate cu dreptul Uniunii Europene ar, procesul articolului 7 continuă atâta vreme cât situația arată că sunt amenințări grave și sistemice la adresa statului de drept. La ultima dezbatere din Parlament v-am informat despre noul proiect de lege care se referă la funcționarea puterii judecătorești. Am explicat că acest proiect de lege se referă la independența puterii judecătorești și ridică în continuare nivelul de îngrijorare al Comisiei în acest domeniu. De aceea am trimis o scrisoare autorităților poloneze pe, în decembrie 2019, scrisoarea spune că noi dorim ca împreună cu autoritățile poloneze să prevenim problemele și să încercăm să găsim o soluționare atunci când apar problemele. De asemenea, am invitat toate organele de stat să nu meargă mai departe cu noua, un nou proiect de lege înainte de a face toate consultările necesare. Pe 16 ianuarie, Comisia de la Veneția a emis un aviz urgent pe marginea acestui proiect de lege care recomandă să nu se adopte acest proiect de lege pentru că creează mari îngrijorări. Pe 24 ianuarie a fost adoptată noua lege de SEIM și pe 4 februarie președintele Republicii a promulgat-o. Legea aceasta uh, Uh, ridică o serie întreagă de îngrijorări privind statul de drept. După cum uh, spunea Comisia de la Veneția, această nouă lege poate să submineze în continuare independența sistemului judecătoresc în Polonia și pune problema compatibilității cu dreptul european, iar Comisia de la Veneția uh, analizează aceste chestiuni în detaliu. Comisia este angajată să se asigure că se respectă dreptul european în totalitate și va lua toate măsurile necesare din acest punct de vedere. Apoi, pe lângă adoptarea noii legi, au avut loc și alte evoluții. Pe 15 ianuarie, Curtea Supremă a emis două, jude, două hotărâri care pun în aplicare două hotărâri ale Curții Europene de Justiție Curtea Supremă a confirmat poziția din hotărârea din decembrie 2019 și a spus că această cameră disciplinară nu este o curte independentă în sensul dreptului Uniunii Europene și al dreptului național. Pe 23 ianuarie, curtea Supremă a dat o rezoluție care a spus că judecătorii numiți la uh, cererea noului uh, organ suprem al magistraturii nu pot să adopte hotărâri în diversele dosare și toate hotărârile luate de judecătorii uh, curții disciplinare sunt avute în vedere. Tribunalul Constituțional a fost sesizat privind constituționalitatea abordării privind independența sistemului judiciar uh, ca urmare a hotărârii preliminare din 19 noiembrie a Curții Supreme. Pe 28 ianuarie 2020, Tribunalul Constituțional a luat o hotărâre interimară pentru a suspenda aplicabilitatea rezoluției Curții Supreme cât privește regimul disciplinar, vă amintiți că pe, pe 14 ianuarie Comisia a hotărât să facă o cerere pentru măsuri interimare, cerând Curții de Justiție uh, să, să ceară Poloniei să suspende funcționarea Camerei Disciplinare. Între timp, văd că această Cameră Disciplinară continuă să funcționeze. În concluzie, regret să spun că aceste evoluții recente arată că situația este foarte gravă. De asemenea, se reflectă în decizia recentă a adunării parlamentare a Consiliului Europei de a schide, de a iniția o procedură de monitorizare privind funcționarea statului de drept și a instituțiilor democratice în Polonia. Vreau să repet că noi, Comisia, suntem gata să continuăm dialogul cu autoritățile poloneze pentru a rezolva problema respectivă. În timpul vizitei în Polonia, autoritățile s-au arătat deschise față de acest dialog, atât la nivel politic cât și la nivel